La séance est reprise. Reluăm ședința. Apel. Și în conformitate cu ordinea de zi urmează votarea. Primul punct, mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru 2017. Este raportul doamnei Șulin. Amendement numéro 1, qui est pour? Amendamentul 1, pentru. A, haideți să facem un vot de verificare mai întâi. Vă rog să introduceți cartelele în consolele de vot ca să verificăm dacă funcționează. S-a deschis votul. Nu merge? Eh bien, le scrutin est clos. S-a închis votul. Ah, pardon. Sur le rapport de Madame. Și acum la raportul doamnei Schulling. amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge întregul text acum, prin vot electronic. S-a deschis votul. Discutai clou. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 la 2. Felicitări!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 abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 un vot pe părți, partea întâi, pentru, împotrivă, verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă 16 la 10. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă 14 la 11. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 este retras, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 în două părți, partea întâi pentru, împotrivă. Verificăm. S-a închis votul se respinge 15 la 11. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 Împotrivă, abțineri, se adoptă și votăm acum întregul text astfel modificat. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 la 4, 5 abțineri. Felicitări domnului Vioti. Urmează acum raportul de punere în aplicare a programului Erasmus. Este vorba de raportul colegului Novakov. Amendamentul 1 pentru împotrivă verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. Se respinge 13 la 14. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Nu ridică toată lumea mâna. Pentru? Împotrivă? Cred că se respinge, dar mai bine verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 16 împotrivă, 11 pentru. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a achis votul. Se respinge. 5 pentru Împotrivă. Cred că se adoptă. 6 pentru. Pe 4 am votat. Trecem la 5, spune președintele. 5 este compatibil cu 4. Pentru 5. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar ar fi bine să verificăm. S-a închis votul. Se respinge 13 la 14. Amendamentul 6 pentru împotrivă. Abțineri se respinge 7 pentru împotrivă. Verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă 15 la 13. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Se a votul. Se adoptă 15 la 13. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21. Cu un amendament oral al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23. Pentru, împotrivă,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 S-a închis votul. Se respinge 17 la 12. 30 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ridicați mâna, vă rog. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33. Verificăm. Verificăm. La 32. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze. 33 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 34 pentru. Ba nu, se respinge. Ba nu, e un, cu un amendament oral al raportorului. Deci 34 cu amendament oral pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum întregul text astfel modificat. Prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă 27 la 2. Felicitări domnului Novakov. Structural Reform Support Program. Instituirea programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020, raport Jan Olbricht. Aș propune să votăm în bloc toate amendamentele care se referă la suprimarea dispozițiilor. Putem vota în bloc? Atunci, Trebuie să ne pronunțăm întâi asupra amendamentului 12. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Acum un vot în bloc uh, pentru amendamentele de respingere. Cum vă spuneam, cine este pentru? Împotrivă? Acel bloc este respins. Și deci Trecem la amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 85 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 89 pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vot electronic deschis. Votul închis și se adoptă cu 15 la 12. Amendamentul 92 împreună cu 93. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 97 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 99 a fost retras, la fel și amendamentul 100, 101 și 102. Este pentru. Potrivă. Abțineri. Acestea sunt respinse. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 104 și 105. Identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 106 și 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 108 pentru împotrivă, abțineri, respins. 109 și 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 și 112 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 și 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O 117 era, de fapt, identic cu 116, deci ambele sunt respise. Acum, 120 și 121, cine pentru împotriva abțineri, se respinge. 126 a fost retras, 129 și 130. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 134 și 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 5 care va fi votat împreună cu amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă 140 pentru. Ba da, 140. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e limpede. Haideți să verificăm electronic. Votul e acum închis și se respinge 15 la 11. 141 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 142 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 144 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 145 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 146 și 147 pentru împotriva abținerii se respinge. O 149 pentru împotriva abțineri se respinge. 150 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 7 a fost deja votat împreună cu amendamentul 5 și trecem la 158. Pentru uh, a devenit caduc, spune președintele. Și trecem la 189 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 198 pentru. E acoperit de amendamentul 8, deci nu mai votăm. Amendamentul 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. și 201 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 205 a fost retras. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge 15. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul e închis. Și se respinge cu 14 la 13. 26. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge 28 pentru împotriva abțineri. Se respinge 29 pentru împotriva abțineri. Se respinge amendamentul 31 pentru împotriva abțineri. Se respinge 32 pentru împotriva abțineri. Se respinge Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 40 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge.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 se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cincizeci opt pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 și 59. Amendamentul 3 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 64 pentru împotrivă. Cine s-a ținut? Se respinge amendamentul 4 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă 66 pentru Ah, devine caduc, deoarece amendamentul 4 s-a adoptat. 67 atunci. Cine pentru? Nu, și acesta devine caduc, pentru că e compatibil cu amendamentul 4. Deci totuși îl votăm. Pentru, împotrivă, 67, precizează președintele, amendamentul 67, compatibil cu amendamentul 4. Cine este, deci, pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă, abțineri și se adoptă. 69, E de votat? Ba nu? Deci 69. Cine este pentru împotrivă? Verificăm electronic. Votul e acum închis și respins 17 la 11. Acum votăm textul în ansamblul său. Vot electronic. Prin apel nominal. Vot prin apel nominal, precisează președintele. Votul e deschis approuvé par 20. Și se adoptă cu 23 contra 6 și o abținere. Felicitări domnului Olbricht. Trecem acum la următorul raport, raportul doamnei Holmeier. Nu, raportul doamnei Holmeier este amânat, așa încât trecem la uh, raportul doamnei Gardia Zabal Rubial, raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții, începând cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 în două părți. Partea 1. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. Vot electronic. Votul e acum închis și se respinge 17 la 11. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Partea a doua se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, cine pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 11. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că e adoptat, dar haideți să verificăm. Votul e închis. Și, într-adevăr, se adoptă 15 la 13. Amendamentul 12, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral din partea doamnei Gardia Zambal. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. a cărei prima parte e caducă și deci votăm partea a doua. Cine pentru împotriva? Abțineri. Mi se pare că a doua parte e respinsă, dar haideți să verificăm. Deci amendamentul 13, partea a doua. Votul e acum închis și, într-adevăr, se respinge. Dar vă rog, insistență, ridicați mâna. Amendamentul 14. Cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotriva. Reluăm, vă rog. Amendamentul 16. Cine este pentru? Potrivă. Cine se abține? Verificăm prin vot electronic. Votul e închis. Și se adoptă 15 la 14. Amendamentul 17. Pentru împotrivă. Eu cred că e respins, dar haideți să verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. și se respinge 17 la 11. Amendamentul 18. Cine pentru? Potrivă? Cine se abține? Se respinge. 21 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 20. Cine pentru? Împotrivă? Țineri? Se respinge. Amendamentul 22 pentru împotrivă, se adoptă. 19. Cine pentru, împotrivă, țineri, se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, ațineri, se respinge. 24. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum votăm ansamblul textului prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă cu 27 la 3 și o abținere. Felicitări lui Eider Gardiazabal Rubial. Hmm? Eu, eu? Nu. There is a change, uh, yeah,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 Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de două viramente, două transferuri. Pe de-o parte, 18 milioane uh, credite de angajament și 2 milioane 385 de mii în credite de plăți. Mai multe linii administrative sunt vizate. E vorba de agenții executive și activități de comunicare pentru două linii operaționale ale programului COSME și recomandă uh, adoptarea uh, viramentul 33, vizând 33 de milioane 33 de milioane de euro plăți uh, de partea CEF Telecom, o întârziere către Erasmus, virament către Erasmus Plus, care uh, Uh, se confruntă cu o puternică consumare a creditelor de plată. Recomand și aici uh, adoptarea acestui virament. Mulțumim, domnule raportor general, spune președintele. Nu există cerere de explicații, așa că prin vot electronic vă rog să votăm la viramentul 32. Raportorul ne recomandă un vot pozitiv. Votul electronic e deschis. Votul e închis. Și se adoptă 22 la 2. Votăm acum viramentul 33, vot electronic deschis. Votul e închis și se adoptă 24 la 2. Rămânem la bugetul 2016, alte secțiuni și dăm cuvântul lui Gerard Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Avem 16 propuneri de transfer. Printre acestea, 14 nu solicită votarea, dar am să revin la supra, asupra două astfel de transferuri, unde trebuie să votăm. Deci, odată vorbim de Serviciul European de Acțiune Externă, INF 2 2016, nu pune probleme, după părerea mea. Apoi, INF 3 2016, transfer de la media ombudsmanul european, nu pune probleme. Curtea de conturi, 5 cereri de transfer. Uh, sumele sunt moderate și eu consider că nu uh, pun probleme. Comitetul Regiunilor, 6 cereri de transfer. 5 nu pun nicio problemă, însă voi reveni la una dintre uh, acestea În ce privește Comitetul Economic și Social, trei cereri de transfer, două nu pun probleme și revin imediat asupra DEC 1 pe 2016. Dacă colegii sunt de acord, v-aș propune să considerăm că aceste prime 14 transferuri nu pun probleme și le adoptăm ca atare. Domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Ja podporujem návrh pána spravodajcu, ale dovolte mi, aby som dodal eh, jednu poznámku. Susțin abordarea domnului raportor, însă aș vrea să fac un comentariu. Dacă ne uităm la COR, putem constata că în fiecare an există o creștere de 5% în externalizarea traducerilor. de la an la an a existat deci această creștere cu 5%. La fel se întâmplă la Curtea Europeană de Justiție. Ei re, uh, pe măsură ce um, elimină 1% din uh, staff, uh, angajează aceiași oameni ca freelanceri ce e asta cu uh, datul afară al oamenilor ca să-i angajăm după aia ca freelancer? Comment on sauve les apparences, c'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'on a réduit les effectifs euh, salariés. Salvăm aparențele, dăm impresia că am făcut economii, însă în ultimă instanță ne costă mai mult pentru că se face apel la agenți externi. Ce nu plătim ca salarii, plătim ca remunerații prestări servicii. Da, domnule președinte, sunt perfect de acord cu ce a spus uh, colegul nostru, Mamanca, și ce spuneți dumneavoastră. Este o consecință directă a reducerilor bugetare instituționale și așa în personalul angajat statutar avem persoane de care nu ne putem dispensa și de servicii de traducere e nevoie, așa că trebuie să externalizăm. Această politică de reducere de 100% este absolut stupidă în multe, multe instituții. Revin la două cereri de transfer la Comitetul Economic și Social. Transferul DOC1 DC1 2016 în ceea ce privește Comitetul Regiunilor a transferul din aceeași referire de C1 2016. E vorba de un transfer important de 1 milion 274.000 de euro și 9.360.000 pentru Comitetul Regiunilor. De ce e vorba? Comitetul Regiunilor funcționează în clădiri pe care le împarte în Bruxelles. Ce se propune? Se propun să se transfere creditele, nu să revin pe partea tehnică, pentru a realiza următoarele operațiuni. S-ar permite să se plătească pe creditele din 2016, mai curând din bugetul de 2017, redevențele aferente anului 2016. E vorba de anualitatea bugetară. Acum, din motivele explicate, vă propun să validăm aceste transferuri odată, pentru că am validat toate transferurile în bugetul, pentru bugetul 2016, pentru că era o propunere oficială a Comisiei și am acceptat-o pentru ansamblul instituțiilor. 2. Dacă nu acceptăm acest transfer, vor fi credite care vor fi anulate și sunt credite necesare pentru îmbunătățirea spațiului de la intrare din motive de securitate. Aceste lucrări vor fi amânate și vor trebui cerute credite suplimentare din bugetul anului 2017. De aceea cred că în lumina acestor două considerente Trebuie să spun că odată am acceptat acest lucru ca principiu pentru toate instituțiile când am discutat bugetul 2017 și apoi e nevoie să se facă cât mai repede aceste lucrări de amenajare a spațiului de la intrare din motive de securitate, de aceea consider că este important să ne dăm acordul pe aceste două operațiuni de transfer. Mulțumim uh, raportorului, doamna Holmeier. Foarte pe scurt aș vrea să spun ceva nu la punctul pe care îl discutăm acum, ci în legătură cu subiectul externalizării. Ca Parlament avem problema uh, aceasta legată de externalizare. Am uh, externalizat foarte mult și nu mai avem suficiente posturi interne. E valabil și pentru uh, traduceri, dar și pentru interpretare. S-au făcut reduceri enorme de personal uh, Uh, după ce statele membre au decis în mod foarte inteligent că trebuie să discutăm doar despre organigramă și posturi și nu despre finanțe. Și Parlamentul a fost afectat foarte negativ pentru că am uh, făcut reduceri foarte mari și costuri nu am economisit. Exact. Nu. Corect. Revenim la... Nu, doreați să interveniți, vă rog. Nu? Eventual să votăm electronic uh, pentru ambele transferuri. Deschidem votul prin vot electronic pentru cele două transferuri referitoare la Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social. Închidem votul. votate, se adoptă cu 23 de voturi pentru două împotrivă. Doamna Holmeier, nu sunt solicitări de vot pe politica imobiliară. Cred că am, ne-am referit deja la cele 14, nu au fost obiecții, considerăm că celelalte 14 viramente sunt adoptate. Și cu aceasta ajungem la sfârșitul votării. Așa că putem să-i dăm cuvântul doamnei Holmeier, care ne va vorbi despre mobilizarea Fondului de Solidaritate. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, vorbim despre un caz uh, care a fost transmis uh, la televiziune în întreaga Europa. Este vorba de regiunea Niederbayern din Germania. În mai-iunie 2016, această regiune a fost afectată de inundații foarte grave. Au murit șapte persoane, 47.000 de persoane au avut de suferit din cauza inundațiilor și a fost incredibil că în 10 minute un oraș întreg a fost scufundat sub ape și foarte mulți oameni au încercat să urce în clădiri, la etaj și uh, au putut fi salvate. După aceea însă multe persoane nu, uh, nu au uh, reușit să-și salveze locuințele. 2000 de persoane au rămas fără adăpost în urma acestei catastrofe. Președintele, dacă ieșiți din sală acum, vă rog să mergeți pe vârfuri. S-a decis să se acorde o sumă minimă de sprijin pentru uh, a se repara aceste, aceste pagube care reprezintă uh, o valoare de peste 3% din uh, bugetul regiunii Niederbayern și de aceea uh, este nevoie să se aprobe acest uh, ajutor. În caz de catastrofă regională se pot acorda se pot acorda uh, 2,5% din bugetul regional până la 1,6 miliarde și în acest caz avem 31 uh, de milioane 475 125 de euro ca ajutor propus și uh, ar fi nevoie să se aprobe. Merci, Madame Mulțumim, doamnă Holmeyer. Cu toții, sigur, ne gândim la situația extrem de gravă de acolo. Dorește cineva să intervină? Dacă nu, doamnă Holmeier, vă mulțumim pentru această comunicare. Probabil vor veni amendamente. Termenul de depunere a amendamentelor este până mâine la ora 10 Votul la Comisia Bugete va fi în săptămânile care urmează, însă nu am data precisă, la fel nu știu în care plenară se va vota. Dăm acum cuvântul domnului José Manuel Fernandez, care ne va vorbi despre trei bugete rectificative pentru 2016. Mulțumesc, domnule președinte. Deja de câteva ore am intervenit pe această temă, în această comisie. Vă aduc aminte că proiectul de buget rectificativ 2017 vine după o decizie din 2014 privind resursele proprii, propun adoptarea acestui buget rectificativ de AB6 nu e nicio problemă. E vorba de mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru Germania în condițiile inundațiilor care au avut loc și propun și pentru acesta aprobare. Pentru, de pentru bugetul rectificativ 4 este 7,3 miliarde, sunt 7,3 miliarde neexecutate din politica de coeziune care vor reveni către statele membre uh, dar asta va genera probleme viitoare în sensul plăților, o presiune pe cadrul financiar multianual în anii care vin. De asemenea, vă reamintesc că acest uh, proiect de buget rectificativ e important uh, dacă ne gândim și la contextul migrației și la organigrama Frontex, de exemplu, pentru a ajuta la problema refugiaților. Acesta este important însă și dacă ne gândim și că fondul de ajutor pentru refugiații din Turcia este un fond cu mare angajare, aș propune acest front-loading de la 400 de milioane de menița facilita acest fond pentru refugiați Asta va genera un alt raport, eh, raportul de mobilizare pentru situații neprevăzute. Avem o marjă la rubrica 2, de acolo putem lua aceste 400 de milioane menționate anterior, nu sunt probleme. Și această propunere va fi bună și pentru bugetul 2017 și se regăsește de altfel în acest buget proiectele 4, 5 și 6, le-ați văzut, ați văzut proiectele de raport, marja pentru cheltuieli neprevăzute, acest raport va fi transmis în orele ce vin către toți deputații. Vă amintesc cu excepția proiectului numărul 6 propun să deschid uh, termenul de depunere amendamentelor până la finele concilierii și anume 17 noiembrie, asta pentru a reflecta rezultatul concilierii în acest proiect de buget rectificativ, dar proiectul 6 merge mână în mână cu raportul Monica Holmeier și termenul de depunere a amendamentelor va fi luni 14 noiembrie la ora 18. Mulțumim, domnule raportor general. Calendarul, prin urmare, derivă din procedura bugetară în curs. Există observații sau intervenții? Se pare că nu. Îi mulțumim atunci lui Jose Manuel pentru această comunicare. Vizând aceste trei proiecte de buget rectificativ și vom vota în momentul în care procedura bugetară în desfășurare se va definitiva, pentru că e o procedură dublă. Avem o altă proiect de buget pe 2017 care include și scrisoarea de modificare, de rectificare numărul 1 și apoi revizuirea cadrului financiar multianual, care la fel este în curs. Propun să discutăm concilierea la 10 jumătate. Aș sugera atunci să suspendăm ședința și reluăm la 10.30 în camera. <clears throat> C'était prévu à 10h. Certains de nos collègues. Euh, era prevăzut uh, pentru 10 și jumătate. Uh, colegii, o parte a colegilor și-au programat activitățile pentru a putea fi în sală la 10 și jumătate. De aceea v-aș sugera să suspendăm acum ședința și reluăm la 10.